re, prima reevaluare a programului de ajustare macroeconomică pentru Grecia. Din partea Comisiei îl avem uh, ca oaspete pe domnul comisar Moscovici. Vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc, uh, domnule președinte, domnilor și domnilor deputați. Uh, sunt bucuros că mă aflu în fața dumneavoastră astăzi pentru a dezbate împreună ultimele evoluții referitoare la programul de ajustare a Greciei. După reuniunea Eurogrupului de ieri, care uh, a fost una foarte fructuoasă, una dintre cele mai uh, bune pe care le-am avut pe această temă de importanță foarte mare pentru zona euro. Ultima dată când am venit să vă vorbesc despre Grecia, am insistat asupra realizărilor care au avut deja loc, în special recapitalizarea cadrului bancar uh, grec, băncile sistemice, asupra uh, reforma sistemului uh, de TVA și punerea uh, pe picioare a unei strategii menite să rezolve problema dificilă a împrumuturilor de performanță. Deja se făcuseră progrese semnificative. Vă spunem atunci că rămân în continuare provocări importante în fața noastră, printre care reformele structurale care urmau să se facă înainte de încheierea primei revizuiri a programului. Duminică s-a încheiat o primă etapă cu adoptarea unei, a unor legi importante pentru uh, reformarea sistemului de pensii și uh, care urmau să reformeze poziția veniturilor. Toate aceste uh, măsuri, ambele reforme, vor avea impact asupra bugetului permanent și uh, considerabil pentru că afectează 2% din uh, PIB-ul Greciei. Sistemul va fi unul mai solid, mai solvabil și mai unificator. Prin aceste reforme, toate fondurile de pensii pentru toți pensionarii vor permite accesul la aceleași beneficii. Sistemul va fi unul mai corect pentru că cei mai modești sunt uh, favorizați. Astfel, toți, cu toții vor uh, contribui la venitul statului. Aceste reforme sunt rezultatul uh, a mai multor luni de discuții intense și a eforturilor importante făcute de uh, autoritățile Greciei în colaborare strânsă cu Comisia. Salut aici șefii Băncii Centrale Europene, Fondului Monetar Internațional și altor instituții care s-au implicat și care lucrează 24 de ore în 24, 70 din 7 pe teren, încercând să îndeplinească criterii adesea dificile. Aceste două reforme au făcut și fac parte dintr-un pachet foarte important de măsuri care cuprinde și uh, crearea unei agenții independente pentru venituri și a unui mecanism care trebuie să gestioneze un mecanism pentru gestionarea creditelor neperformante. De asemenea, se va crea un fond de investiții, um, acestea reprezentând acțiuni prioritare înainte de crearea legilor necesare. Aceste măsuri vor contribui în mod foarte important uh, la relansarea economiei Greciei. Și exact aceasta este dorința noastră. De șase ani facem aceste ajustări uh, cu scopul ca economia Greciei să devină mai sănătoasă, mai solidă, pentru a recâștiga competitivitatea, pentru a relua creșterea și pentru ca investitorii să-și recapete încrederea în Grecia. Vă amintesc că Previziunile de săptămâna trecută au arătat că Grecia va înregistra creștere economică începând cu a doua jumătate a acestui an. Deficitul public va, tre- va ajunge la sub 3% în 2017 și că va ajunge la o cifră de 2,7% în 2017, o cifră acceptabilă pentru Grecia dacă se vor face aceste reforme. Deci este foarte, foarte important ca aceste reforme uh, fundamentale să fie efectuate. În sfârșit uh, s-au uh, încheiat negocierile pe marginea multor reforme, am ajuns la un acord. Mai rămân depus uh, la punct doar câteva detalii și astfel economia Greciei va putea porni încă o dată cu dreptul pentru a recupera creșterea. Ieri și săptămânile trecute am discutat uh, despre necesitatea de a ajunge la un uh, acord privind uh, la me mecanismul de urgență. Grupul de lucru al zonei euro a reflectat asupra acestui mecanism care trebuie să satisfacă criteriile obiectivității, trebuie să fie legiferat în amonte și de credibilitate și aut automaticitate. Trebuie ca memorandumul de, de înțelegere să fie îndeplinit, astfel încât uh, să existe creștere până în 2018. Comisia consideră că măsurile deja adoptate vor fi suficiente pentru atingerea acestor obiective primare, însă nu toți partenerii gândesc la fel. Comisia a convenit cu toți ceilalți membri ai Eurogrupului să existe un mecanism care are ca scop asigurarea credibilității acestui mecanism în fața tuturor partenerilor. Deci trebuie să existe un mecanism care să garanteze că, indiferent ce s-ar întâmpla, se vor lua uh, măsuri pentru ca obiectivele să fie atinse. Deci s-a convenit asupra reformelor necesare după prima reevaluare și um, ieri am convenit și asupra acestui mecanism de urgență. Ne mai rămân de pus la punct doar câteva detalii. Mesajul de astăzi este așadar foarte clar. Grecia, împreună cu partenerii săi, a parcurs deja o parte semnificativă a drumului uh, trasat uh, în uh, august uh, anul trecut, însă nu a ajuns încă la uh, linia de finish. Cum poate să atingă obiectivele finale? Ei bine, în săptămânile viitoare se vor vota legi absolut necesare, o reprezintă o condiție prealabilă în devenirea programului sau se are în vedere devansarea unei sume importante din partea acestui mecanism pentru plata arieratelor. ratelor ceea ce va atenua efectul măsurilor fiscale care pot avea uh, un efect uh, parțial uh, negativ. E adevărat că situația lichidităților va deveni ceva mai dificilă și trebuie să apelăm la această soluție. În ceea ce privește și cel de-al treilea pachet referitor de la datorie, uh, Statele membre și mecanismul european de stabilitate sunt implicate aici. Trebuie să vă spun că în acest moment Comisia este întru totul satisfăcută de declarația aprobată ieri. Președintele Eurogrupului a propus să tratăm uh, succesiv problemele pe termen scurt, deci datoria până în 2018, fără haircut și fără modificarea programului după 2018, pe termen mediu, vom vedea dacă va fi nevoie la momentul respectiv de măsuri uh, suplimentare. Și uh, dacă după aceea va fi nevoie de noi măsuri tehnice, o vom face fără reducerea datoriei, fără haircut. Plata datoriei Greciei este o parte esențială din acordul încheiat săptămâna trecută. La Eurogrup am avut o dezbatere deschisă și constructivă pe acest punct. Comisia este pregătită să contribuie și pe viitor la aceste discuții um, prin uh, expertiza sa tehnică. În, în zilele viitoare se va lucra intens pentru finalizarea acordului. Eu uh, sunt uh, încrezător că la următoarea reuniune a Eurogrupului, în 24 mai, vom lua uh, decizii importante de două uh, tipuri. În primul rând, uh, Primele două blocuri de măsuri împreună vor permite începerea finanțării programului și după aceea vom aborda și problema datoriei. Este de dorit ca acele trei chestiuni să fie tratate împreună și că efortul să fie global. Ieri, la sfârșitul reuniunii, s-a spus că chiar dacă o luăm pe două căi, e important ca ele să nu fie două drumuri paralele, ci două drumuri um, diferite. Ehm, dacă autoritățile grece vor, își vor îndeplini obligațiile, vor primi prima tranșă de finanțare în curând. Și pe 24 mai se va, vor lua primele măsuri care concretizează drumul reformei, care vor, va permite creștere economică a investițiilor și uh, recuperarea încrederii investitorilor. Atât doream să vă spun în deschiderea acestei dezbateri. Vă stau la dispoziție pentru a discuta căile pe care le vom uh, lua împreună în următoarele luni. Dar vă spun că, sincer, că am convingerea profundă că după foarte multe eforturi colective suntem în sfârșit pe calea cea bună, suntem pe calea succesului, iar această reuniune a Eurogrupului din 9 mai va rămâne um, ca un moment important în istorie, marcând o reușită în um, ceea ce privește datoria Greciei. Iată că, odată în această zi festivă de 9 mai, Eurogrupa a contribuit la um, uh, progresul Europei. Mulțumesc foarte mult, domnule comisar. Domnul și domnilor, vom începe acum dezbaterea cu grupurile politice. Prim, primul vorbitor, un membru Weber de la PPE. Mulțumesc, doamnă președinte, domnule comisar, stimați colegi. Când vorbim astăzi despre Grecia, situația din Grecia și analizăm acest program, trebuie să ținem cont în primul rând de oamenii care suferă în Grecia, care au avut multe suferit și Trebuie să uh, știm care sunt așteptările uh, uh, grecilor și care sunt așteptările celorlalți europeni atunci când vorbim despre Grecia. Mai întâi, oamenii, și, oamenii își doresc să poată trăi într-un stat funcțional, un stat care percepe taxe și care, în mod eficient, gestionează aceste taxe și impozite percepute. Este nevoie ca aparatul de stat să fie uh, reformat și asta nu doar în Grecia, ci și în toată Uniunea Europeană. În special justiția trebuie să funcționeze mai bine în Europa. De asemenea, cetățenii europeni își doresc uh, securitate socială, siguranță durabilă, care să fie garantată în mod durabil pe o perioadă lungă de timp. Primul ministru Tsipras spune foarte clar eh, în Grecia acum că nu există alternative în Grecia, trebuie ca sistemul pensiilor să fie reformat astfel încât să se adapteze evoluției demografice. Doar așa se pot susține pe viitor pensiile. Doamnelor și domnilor, în toată Europa există dorința de a nu se continua politica îndatorării suverane țările care uh, fac uh, prea multe datorii au, uh, în general, o perspectivă de viitor mai sumbră. De aceea trebuie să existe posibilitatea de a consolida bugetele. Și dorința europenilor pentru mai multă creștere, așa cum a amintit și domnul comisar Moscovici, este o dorință care este susținută și de proiectul Juncker, care deja a mobilizat primele sume mai importante. Iată, acestea sunt uh, dorințele pe care uh, grecii, uh, dar și europenii le au și acestea sunt dorințele care acum trebuie puse în aplicare. Trebuie să recunoaștem că guvernul Elen a dat semne că este dispus să pună în aplicare aceste dorințe, aceste reforme necesare, care se suprapun și cu agenda noastră de reformă a PP. Dacă mă gândesc <clears throat> la cele cinci state care în ultima vreme au primit ajutoare prin uh, mecanismul de asistență macroeconomică, uh, toate aceste state au fost guvernate de guverne uh, de dreapta de guverne ale PPE. La, mă gândesc că de pildă la Irlanda, care la un moment dat a avut o creștere economică chiar mai mare decât a Chinei. Trebuie să ne gândim odată ce înseamnă asta. Da? Dintre aceste țări însă, însă a rămas doar o singură țară asista, asistată, uh, Grecia. Și aici devin uh, mai uh, critic. Pe vremea guvernului Samaras am avut în 2014 o creștere de 0,7%. Anul trecut, 2015, când domnul Tsipras a preluat guvernul, a existat un minus de 0,2% creștere. Da? Deci acum 2 ani o creștere și acum un an încă o prăbușire a economiei. Doamne și domnilor, politica lui Tsipras a dăunat Greciei. Ultimul program uh, Samaras, care a fost uh, uh, aproape încheiat acum un an, ar fi însemnat ca Grecia să mai economisească încă un miliard de euro. Da? Acum discutăm întrebarea în ce măsură putem face în Grecia alte economii de, 5, de peste 5 miliarde de euro. Deci eh, anul trecut este practic un an pierdut de Grecia, eh, da, iar eh, programul economic Tsipras a dăunat masiv economiei grecești. Chiar și Tsipras a recunoscut recent că abordarea lui în activitatea de prim-ministru a fost puțin naivă, dar vă spun foarte sincer, doamnelor și domnilor, că astfel de naivitate nu ne putem permite. Acum, Tsipras a trebuit să se distanțeze de multe din promisiunile sale electorale și nu a putut realiza ceea ce a promis de fapt. Da? Și făcând abstracție de Grecia, în tot plan, în plan european, trebuie să spunem tuturor că nu trebuie să dați crezare acelor populiști care, până la urmă, se vor distanța de promisiunile lor electorale. Acum ce putem face? Avem un compromis pe masă. Cred că cu acest compromis putem face totuși prea multe și cu privire la Grecia, uh, trebuie să spun uh, ceea ce, să reiterez uh, ceea ce a spus liderul din opoziție, Mitsotakis, și anume că Grecia trebuie să se încadreze pe un parcurs foarte concret pentru reforme structurale și Grecia trebuie să se poată baza pe Europa, pe Partidul Popular European atunci când așteaptă solidaritate din partea noastră. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, spune doamna președinte. Domnilor și domnilor, voi eh, lua eh, interpelări cu cartonaș albastru după prima rundă în numele grupurilor politice. Urmează domnul Gianni Pitela. Adună. Mulțumesc, doamnă președinte. La un an de la uh, războgnirea crizei din Grecia, ne regăsim din nou aici pentru a discuta din nou de Grecia. Între timp lumea s-a schimbat, pe 23 iunie va avea loc un referendum important în Regatul Unit. Europa traversează cea mai gravă criză după cel de-al doilea război mondial, dar iată că noi ne trezim aici ca într-o recapitulare a unui film prost, aș putea spune. Și de ce pentru că nu facem decât să um, aplicăm măsuri terapeutice împotriva poporului grec. Eurostat, așa cum a amintit comisarul Moscovici, ne-a spus că finanțele publice din Grecia se află într-o situație mai bună decât era previzionat. Sigur, s-au făcut multe reforme, dar trebuie în continuare să rămânem vigilenți pentru a vedea dacă uh, toate se pun în aplicare, în special în ceea ce privește administrația publică și justiția. Aș dori însă să spun domnului Weber un lucru. Problema uh, în momentul de față se numește Fondul Monetar Internațional. Acei extremiști care numele unei viziuni revanșiste vor să pedepsească Grecia și inventează conceptul de austeritate preventivă și anume ca grecii cu trei ani uh, înainte trebuie să adopte măsuri preventive care, așa cum recunoaște de fapt Fondul Monetar Internațional, ar ucide orice economie. În situația în care se află Europa astăzi, provocarea unei noi crize ar fi un act irresponsabil. După ședința Eurogrupului de ieri și datorită activității comisarului Moscovici, iată, avem toate condițiile necesare întrunite pentru a încheia această revizuire a programului pentru a ajunge la o la măsuri de facilitare, nu spun reducere, a datoriei. Noi, din partea Partidului Socialist, am fost convinși că se va putea ajunge la un acord între părți, un compromis echitabil care să îmbine reforme inteligente uh, cu o facilitare a datoriei. După Eurogrupul de ieri, alibiurile au căzut și toată lumea trebuie să-și asume responsabilitățile care îi revin. Însă trebuie să spunem în mod clar, dacă Fondul Monetar Internațional dorește să saboteze acest acord încă o dată, atunci Uniunea Europeană cu unitate trebuie să aibă capacitatea să meargă înainte singură. Mulțumesc. Urmează acum domnul Marias, două minute. Mulțumesc, doamnă președinte. Domnule Weber, acest program de reformă este în uh, vigoare în Grecia de șase ani. Am pierdut 50% din puterea economică. Mulți oameni trăiesc acum sub pragul sărăciei. Pensiile au scăzut, mii de IMM-uri au trebuit să-și închide porțile la fel a fost afectat și patrimoniul grecilor și o mare parte din PIB practic s-a dizolvat în 2016 și cu toate acestea se continuă ca înainte. În pofida finalizării primei evaluări se cer în continuare reduceri bugetare de încă 5,4 miliarde prin aceste eforturi pe care guvernul Siriza le-a legiferat uh, ieri. Se continuă așadar politica de reformă de până acum și domnule Weber și domnul Samaras a pus în aplicare această, uh, această politică, politica de austeritate, creșterea TVA-ului pentru a depăși deficitul bugetar. Acesta a fost obiectivul. Acum ne confruntăm cu o nouă catastrofă socială în Grecia. Avem pe de altă parte populația sărăcită și pe de altă parte uh, avem în continuare politica de austeritate. Trebuie ca în sfârșit să folosim uh, profiturile băncii europene centrale din uh, obligațiunile greșești. Dar acesta ține de viitor, pentru că datoriile Greciei se analizează în continuare. Domnule Weber, avem o datorie care atrage după sine tot mai multe datorii. Cei care au acordat Greciei în continuare fonduri nu au reușit să impună acest curs de reformă. Constatăm că mulți bani s-au dus în salvarea băncilor din Grecia. Și, domnule Weber, acest lucru a fost și în favoarea băncilor nemțești sau franceze. Și trebuie ca, în sfârșit, să uh, reușim să aducem Grecia pe calea cea bună. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc, domnule comisar, pentru că sunteți printre noi astăzi. Am ascultat uh, cu bucurie ce ne-ați spus referitor la faptul că discuțiile au fost de această dată mai constructive la Eurogrup, că se luminează cât de cât orizontul. Totuși, uh, am impresia că discuțiile de aici sunt discuții de oameni care văd lucrurile din interior, în mod tehnic. Pentru toți ceilalți, toți cetățenii europeni, uh, nu doar uh, greci, este că de șase ani ne tot reunim la nivel înalt pe tema Greciei. Chiar în weekendul din 9-10 uh, mai 2010, raportul Mario Monti pe tema pieței unice a fost pus pe um, masa de discuții. Lipsa de investiții pe care încearcă să le compenseze planul Juncker este um, prea uh, dur. Se spune de, des că um, zona euro nu o duce bine, dar uh, nu văd că um, sunt împrumutători foarte generoși în uh, Europa celor 28. Avem sentimentul că suntem găcați în picioare și uh, se pare că din punct de vedere al procedurii nu s-au făcut foarte multe progrese și vă spun acest lucru cu un anumit simț de, al răspunderii. Desigur, s-a făcut uh, ce am putut. E bine să facem ce putem în situații de urgență, însă dacă se continuă în același ritm și uh, nu uh, se vede niciun fel de avantaj de pe urma niciunea dintre măsurile luate, se pare că ne scapă ceva. Uh, Brexitul a fost, uh, ar fi putut uh, să ne permită să încheiem o altă afacere, un alt pact um, față de cel pe care l-am avut um, până acum. Însă nu am făcut-o. Ce se raportează până în 2018 este în interesul Greciei sau pentru că sunt alegeri în Franța și, alegeri, și, în Franța și Germania? Domnul Papa din Mulis. Mulțumesc, doamna președinte. Domnule Weber, în cele 5 minute ale locuțiunii dumneavoastră, de 5 ori ați menționat uh, și ați atacat uh, pe primul ministru Tsipras pentru a-l ajuta pe prietenul noastră politic, uh, domnul Mitsotakis. Dar asta nu vă ajută foarte mult pentru că prietenii noastre din Nea Democratia în 2009 au lăsat Grecia cu o îndătărare suverană, cu o datorie suverană de 150% în PIB și în 2014, împreună cu PASOC, a ajuns atât de, atât de departe încât au avut o îndatorare de 98% din PIB. Deci, poate că domnul Tsipras vă tot revine în vis, dar nu puteți să-l ajutați pe domnul Samaras și domnul Tsipras va rămâne mult și bine la guvernare pentru că asta este dorința uh, poporului elen. Eu cred că este o idee bună pentru Grecia și pentru Europa. În uh, ședința Eurogrupului de ieri, uh, am reușit ca după șase ani de politică de austeritate să reflectăm uh, puțin la ce s-a întâmplat. Situația puțin s-a uh, ameliorat și cred că suntem uh, în măsură să obținem o stabilitate politică și economică mai bună, să revenim la creștere economică. Comisia Europeană, prin persoana comisarului Moscovici, ne-a confirmat o perspectivă economică pozitivă, fără ca buzunarul contribuabilului european să fie mai departe abuzat. Dar trebuie să se întâmple mai mult de atâta. <clears throat> S-a încercat uh, până acum prin măsuri de eh, coercitive să se obțină și mai mult din partea eh, Greciei. S-a vorbit aici despre Fondul Monetar Internațional care nu a făcut altceva decât să solicite una într-una măsuri de austeritate suplimentare. Ieri însă, grupul euro s-a pronunțat eh, în favoarea reducerii gradului de îndatorare a Greciei. Obligațiunile, creanțele Uh, pe care Grecia trebuie să le mai echite au fost uh, uh, reduse. Sigur că Grecia trebuie să respecte toate convențiile și acordurile semnate, trebuie să facă tot ce este în puțină putință pentru a reveni la creșterea Europa, dar creștere economice, dar Europa în ansamblul său trebuie să cadă de acord în legătură cu reducerile poverii suverane a Greciei. Domnul Lamberts. Mulțumesc, domnule președinte. Jean-Claude Juncker uh, a spus că în ochii dumnealui justiția socială este la fel de importantă precum soliditatea finanțelor publice. Ei bine, dragi colegi, uh, de la începutul crizei și în ciuda sau poate chiar din cauza uh, planului de ajutor al grecilor, cetățenii greci care erau expuși la probleme sociale au fost acum asupra altor rei și cei din Malta și din Luxemburg. Eu cred că cei care au profitat de îndatorarea țării, sectorul financiar uh, și armatorii și sectorul armamentului, nu ei sunt cei care plătesc astăzi prețul acestei irresponsabilități. Ați înțeles, dragi colegi, că nu împărtășesc uh, optimismul care pare să domnească după Eurogrupul de ieri. Poate că putem discuta despre ușurarea datoriei, însă prețul acestei discuții este atât de exorbitant încât uh, reducerea datoriei devine derizorie în comparație. Până în 2000, uh, din 2010 uh, au fost făcuți publici creanțierii, însă ei nu au primit nimic înapoi și nu au dat nimic înapoi. Această austeritate pe care creanțierii doresc, se încăpățânează să o accentueze, um, face ca Grecia să fie într-o situație de, imposibil de susținut din punct de vedere social și neproductivă din punct de vedere economic. Femeiul știe cum să gestioneze o astfel de criză, însă ei se încăpățânează să nu asculte îndemnurile femeiului, femeiului când fe, femeiul spune că trebuie să se uh, mai ușureze aceste măsuri de austeritate. Guvernul cu care discută nu este de aceeași culoare politică și iată că asta îi oprește. Din concluziile Eurogrupului de ieri, lipsește problema investițiilor, care au scăzut de la 70%, a, a scăzut cu 70% în Grecia de la începutul uh, crizei. Însă li se răspunde celor care spun acest lucru că ceva firimituri din planul Juncker le vor fi servite pe tavă ca să compenseze acest lucru. E clar că guvernele uh, elene nu s-au dovedit uh, niciodată entuziaste la politicile de austeritate. Însă zona euro a promis că va, le va furniza expertiză însă cred că nu a făcut-o suficient. Suferințele unei Grecii, în mare parte abandonată, în fața provocărilor refugiaților nu pot decât să se accentueze, pentru că nici statul și nici economia Greciei nu se pot reconstrui. Și asta pentru că Comisia nu a dat de șansele necesare. Domnul Wolf are cuvântul 3 minute. Mulțumesc, doamnă președinte. În 2001, înainte de a se alătura zonei euro, premierul Greciei a spus că, iată, în final, Grecia va fi în inima Europei. Vom beneficia în sfârșit de mai multă prosperitate și mai multă stabilitate și o mai mare capacitate de a ne trăi viața în prosperitate. Acum haideți să comparăm aceste declarații cu ce se întâmplă în Grecia astăzi. Șomajul rândătinilor de 42%, numărul celor care au plecat din țară sunt uh, peste sute de mii. 6.000 de morți prin sinucidere peste 40 de miliarde, 14 miliarde cheltuiți pe austeritate și acum grecii vor trebui să găsească alte 5 miliarde pentru a-i plăti pe cei care le controlează țara, BCU și Troica. Este oare asta prosperitatea, creșterea și viitorul bun pentru Grecia așa cum se dorea în 2001? Nu. Dar cu ce avem de a, fa- avem de a face în vremurile uh, crizei este un om care, sau poporul grec care s-a pronunțat împotriva austerității. Pentru că în momentul în care noul guvern a fost ales, și asta în urma unui referendum prin care oamenii s-au uh, pronunțat împotriva austerității, avem acum un pumnal al programului de austeritate uh, european care sfâșie inima poporului grec. <clears throat> Și ce auzim astăzi din partea PPE-ului sau socialiștilor care vorbesc de solidaritate, care probabil că e ușor pentru voi să spuneți aceste lucruri cu viața dumneavoastră în care uh, beți șampanie. Uh, dar să spuneți aceste lucruri și familiilor celor șase mii de oameni care și-au luat viața. În Grecia situația nu se îmbunătățește pentru că după 5 ani am văzut că economia a scăzut cu 27%, dar este totuși speranța pentru poporul grec. Da, în Regatul Unit vom avea un referendum pentru părăsirea Uniunii Europene. Creșterea noastră a fost mai bună, avem mai multe locuri de muncă pentru că nu suntem legați de euro, nu ne spune BCE-ul ce să facem, nu, avem, uh, nu suntem controlați de um, femei. Și credeți-mă, dacă voi veți rămâne în euro, același lucru se va întâmpla cu dumneavoastră. Banii vor pleca din țară, companiile vor pleca și dacă dumneavoastră vă veți elibera plecând din uh, Uniunea Europeană, oamenii vor veni la dumneavoastră cu brațele deschise, așa cum o vă face Marea Britanie pe 23. Mulțumesc. Urmează domnul de Graf, un minut și jumătate. Doamnă președinte, Grecia este falimentară. Țara aceasta seamănă Eh, cu pacientul care odată la șase luni trece la terapie intensivă pe un regim cu perfuzii. Ce s-a întâmplat cu banii care au fost infuzați până acum? Peste 10 miliarde au ajuns în uh, bugetul eh, elen, 140 de miliarde au fost folosite pentru a salva băncile franceze și uh, germane și cetățenii europeni eh, plătesc pentru greșelile elitei europene. Ce privește eh, țările de jos, am cheltuit 25 de miliarde eh, bani pe care niciodată nu îi vom mai revedea. Deci sunt bani pe care olandezii au pus pe masa europeană. Ce am fi putut să facem noi cu acești bani pentru bătrâni, pentru pensii, pentru consolidarea și protejarea frontierelor, pentru mai multă securitate în țările noastre? primul ministru Rutten a spus deja la ultimul scrutin niciun ban în plus pentru Grecia. Iată ce mincinos pervers. Este o politică de degradare care nu are alt scop decât să ascundă că Grecia a dat faliment, că Europa a dat deja faliment, totul este întreținut uh, uh, și, uh, și înținut în viață în mod artificial. Vă rog, nu mai dați bani pentru Grecia, nu mai economisiți și reduceți din, din economiile elenilor cei de ajuns să-i de ajuns. Ο νόμος Λεμιτόμος που ψήφισε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ κατεδαφίζει τα ασφαλιστικά Domnule președinte, avem o lege nouă care distruge beneficiile sociale ale cetățenilor. Acestea au fost votate de guvernul de coaliție și iată că impozitele continuă să crească. Nu există niciun fel de legitimitate, legitimitate democratică a acestor uh, legi. Cu toții suntem de acord asupra unui singur lucru, că UE și FMI Ehm, toată lumea spune că vrem, de fapt, să, să scădem foarte mult prețul mâinii de lucru și vrem ca factura aceasta să fie plătită de oamenii obișnuiți. La fel eh, va fi situația atâta timp cât vom continua cu politicile de austeritate și cu, când se vor lua măsuri împotriva cetățenilor europeni și greci. Într-un singur mod se poate schimba situația. Opunându-ne economiei uh, capitaliste și permițând la oamenilor să ceară averea pe care o produc. Domnul Chefla Logianis. Mulțumesc, doamnă președinte. Winston Churchill avea dreptate atunci când spunea dacă vrei să te lupți cu stânga, nu trebuie decât să lași uh, câteva luni la guvernare. Asta se întâmplă acum în uh, Grecia. Este ceea ce și recunoștea primul ministru în Parlamentul Elen. Poporul grec este pus uh, din nou la încercare. E nevoie de reajustări economice și guvernul să le-a anunțat deja din decembrie 2014, iar acum auzim același lucru din partea lui Tsipras, 3,5 miliarde ar trebui economisite prin decizii care se iau astăzi. Guvernul a ales calea cea mai facilă, cea a majorării impozitelor și nu pentru o reducere a cheltuielilor bugetare. În noiembrie am uh, văzut programul, se solicitau măsuri noi, dar uh, au existat în continuare facilitări din partea noastră. Europa s-a arătat că este solidară. Dat serviciul datoriei depășește câteva miliarde pe an. Guvernul Tsipras nu poate folosi datoria ca un pretext de a se ascunde din calea realității. Nu, avem nevoie de măsuri publice, de investiții publice, toate forțele sociale trebuie unite, trebuie luate măsuri pentru dezvoltare, pentru depăși această criză care este cea mai mare pe care o traversează țara noastră. Mulțumesc, urmează domnul Gualtieri, două minute. I think it is Mulțumesc, doamnă președinte. E greu de negat că memorandumului de anul trecut asupra Greciei este unul foarte ambițios, căutând să găsească o echilibru între creștere, competitivitate și eh, justețe socială. În același timp, eh, metodologia care este la bază deja este complet erodată. La fel este dificil să negăm faptul că acest guvern chiar se ține de obligațiile pe care și le-a asumat, uh, s-a lansat pe calea reformelor și pune în aplicare ce promite. Deci, în, în sfârșit, am ajuns la un acord cu privire la pachetul de măsuri fiscale și structurale pentru a uh, reuși uh, să ducem la bun sfârșit um, acest program de ajustare macroeconomică. Nu trebuie ca uh, pe umerii poporului elen să fie uh, așezate noi poveri și noi taxe. Instituția care a uh, pledat până acum pentru această opțiune a avut o previziune pentru 2015 care a fost complet greșită. Și de aceea cred că trebuie să fim mai prudenți, astfel încât cele din urmă să avem rezultate mai bune. Salut faptul că s-a discutat posibilitatea eh, eliminării unei părți a datoriilor și acum urmează eh, măsuri specifice de extindere a perioadei de maturizare a unor credite și alte asemenea măsuri ce nu exclud, evident, nici măsuri structurale pe termen lung. Deci, 9 mai cred că a fost o zi bună pentru Europa și vreau să mulțumesc Comisiei Europene și comisarului Comoscovici pentru rolul crucial pe care l-a jucat în aceste eforturi. Acum putem până 24 mai să finalizăm uh, ghidul de pune în aplicare acestui acord și putem da un semnal foarte clar arătând că Europa este măsură să abordeze și să soluționeze crize profunde, că își poate păstra stabilitatea și extinde integritatea. Mulțumesc, urmează domnul Luke, un minut. Doamnelor și domnilor, este surprinzător să ascultăm aceste declarații aici care uh, nu fac decât să răstălmăcească lucrurile. Vreau să vă aduc aminte că se împlinesc șase ani de când au fost încălcate tratatele europene și a fost uh, construit mecanismul de ajutorare pentru Grecia. Atunci se spunea că vor fi acordați bani trei ani Greciei și atunci, după care Grecia va sta pe propriile picioare. Iată că astăzi, după șase ani, Grecia tot nu stă pe propriile picioare. Se vorbește acum despre 2017, 2018, domnul comisar Moscovici a mai a spus că probabil zeci de ani va trebui să mai ajutăm Grecia cu serviciul datorie. Doamne și domnule, această politică a eșuat și faptul că domnul comisar ne spune astăzi că Grecia va merge mai bine nu e decât o reluare a ceea ce ni se spunea și în trecut din partea comisiei. Dacă domnul Pitela din partea socialiștilor ne spune că femeiul uh, responsabil de această criză nu face decât să răstălmăcească lucrurile Grecia nu trebuie acum să înceapă să economisească, ci trebuie să economisească în continuare, în condițiile în care ar fi trebuit să termine programul 3 ani. Doamnelor și domnilor, această politică a eșuat și uh, ar trebui să se facă o reducere a datorilor. Domnule Luche, aveți un cartonaș albastru din partea doamnei Grapini, l acceptați?

Mr. Luca. Frau Grappini, ich bin ganz... Luche. Grappini, sunt cu totul de acord cu dumneavoastră că trebuie să dăm dovadă de solidaritate în Uniunea Europeană cu cei care sunt săraci, care nu beneficiază de o infrastructură suficientă, acolo unde nu se pot asigura condițiile sociale pe care ne le dorim. Dar nu consider, doamnă Grappini, că ar trebui să fim uh, solidari cu cei care cheltuie în mod nejudicios și nici cu cei care fac datorii prea mari. Și de asemenea, nu cred că trebuie să fim solidari solidar cu cei care nu respectă măsurile uh, agreate în program și asta de ani de zile. Aici trebuie să luăm în serios principiul condiționalității și să spunem că dacă nu se pun în aplicare măsurile, atunci noi nici nu plătim. Mulțumesc. Urmează acum domnul Arciui un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Negocierile între instituțiile europene și Grecia ne dau uh, de acum, încolo, de, de acum șase ani cel mai sinistru spectacol. Acel al uh, cavaleriei financiare și al uh, incapacității de a lua decizii. Dacă Grecia era în pragul falimentului, nu a dat dovadă de răspundere pentru că a falsificat conturile publice, dar și creanțierii ei sunt vinovați, pentru că din 2009 Um, au eșuat să-și evalueze corect datoriile și să aducă datoria la un nivel um, sustenabil. Nu s-a dat uh, încrederea necesară pentru a răcâștiga um, investitorii. Cum putem uh, așadar să lăsăm o țară cu o datorie publică egală cu dublul PIB-ului său să continue așa. Zona euro este în pericol astăzi. Pactul de stabilitate și creștere nu mai este respectat, iar uh, guvernan guvernanța Greciei uh, uh, nu mai poate fi ținută um, sub control. Vin la scadență datoriile și ele nu pot fi plătite și prelungim o situație iluzorie care nu poate duce decât la tragedie. Trebuie să lăsăm locul arbitrajelor politice și realismului doamnă președinte. Domnule comisar, reuniunea de ieri a grupului euro a, uh, s-a finalizat cu o decizie uh, care defavorizează încă o dată în plus uh, Grecia. S-a spus uh, că mm, uh, și ați spus chiar dumneavoastră că această decizie a fost luată pentru un viitor mai bun. Dar nu este așa. Ministrul de Finanțe uh, practic și-a predat cheile și astfel creditorii au fost singurii care au decis soarta Greciei. Poporul elen și reprezentanții săi nu au participat la această decizie. Deci, uh, practic, toate deciziile de acum încolo vor fi uh, luate de către creditor. Domnule comisar, inechitatea, șomajul, sărăcia în Grecia s-au accentuat uh, din ce în ce mai tare cu programul de reformă guvernele elene, evident au semnat aceste acorduri și rolul Parlamentului a fost unul quasi cosmetic în tot acest joc. Trebuie să spunem că uh, tinerii au demonstrat uh, în străzi uh, și în Grecia și în afara Greciei împotriva acestor programe de austeritate. Domnule Huntis, acceptați un cartonaș albastru din partea domnului Zani? Mulțumesc, doamnă președinte, și vă mulțumesc, stimate coleg, pentru îngăduință în acest Parlament, într-adevăr, uh, trebuie să vorbim uh, o dată pentru întotdeauna cinstit. Uh, am auzit foarte mult care sunt problemele, dar față, după dumneavoastră, care ar fi soluția în această situație? Vă mulțumesc. Mulțumesc colegului Sani pentru această întrebare pe care mi-a adresat-o. Stimate coleg, soluția o cunoaștem. O cunoaște și Comisia Europeană și Eurogrupul cunoaște soluția. Problema îndatorării Greciei este, nu este altceva decât o pârghie prin care se exercită măsuri coercitive asupra Greciei. Trebuie mai întâi eliminate riscurile pentru a, a, re, a scoate Grecia din uh, criză și nu trebuie dat curs măsurilor uh, impuse de Troica, pentru că toate măsurile luate până acum s-au îndreptat împotriva poporului elen. Situația nu s-a ameliorat, ci s-a agravat uh, cu fiecare an de la instalarea sa. Am citit-o și în ziarele germane și în alte ziare că toate aceste miliarde care au fost cheltuite până la urmă s-au întors la băncile franceze și germane. Stimate coleg, și dumneavoastră sunteți, uh, la fel ca și mine, deputat aici și dumneavoastră și domnul Moscovici și toată lumea știe ce se întâmplă, de fapt. Domnul Moscovici a spus că toate programele de uh, uh asistență trebuie să fie programe de ajutorare. Președinte, întrerupe. Pare rău. Reply. Ați depășit cu mult timpul pentru răspuns. Următorul vorbitor este domnul Urațun, timp de un minut. No, puedo evitar sonreír cuando escucho. Nu pot să nu uh, zâmbesc când văd cum uh, dăm uh, lecții guvernului greu după ce aceștia ca să intre în zona euro au falsificat contabilitatea. Cred că e o dovadă de neobrăzare. Este uh, imposibil să nu vrei să restaurezi, restructurezi datoria când toată lumea spune că trebuie făcut acest lucru. Uh, ieri s-a făcut un mic pas înainte, dar cred că este sincer insuficient, domnule comisar. Vreau să vă cer două lucruri. Structura datoriei trebuie să fie mai ambițioasă și trebuie să se facă deja. Uh, știm că nu este sustenabil încă din 2010, trebuie făcută cât mai curând. Și al doilea lucru, o țară care are în acest moment uh, un uh, punct de excedent în plus față de ce spunea uh, programul, ce prevedea programul, să-i cere și mai multe măsuri uh, de um, austeritate, este o mișcare suicidă, sinucigașă. Cred că nu e cazul să cerem Greciei să facă mai mult, ci să lăsăm să respire economia Greciei și să nu mai impunem măsuri restrictive. Mulțumesc! Mulțumesc. Aveți uh, un cazonaș albastru pe domnul Frunzulic. O acceptați? Domnule Frunzulic, aveți cuvântul. Uh, Mulțumesc, uh, doamnă președinte. De fapt, uh, colegul nostru a adus în discuție și femeiul. După cum știți, Grecia a făcut progrese în termeni fiscali și până la urmă aș vrea să vă întreb, nu credeți că până la urmă femeiul și Uniunea Europeană ar trebui să găsească uh, o soluție comună, politică și financiară? Domnul Rațun. Dragă domnule Frunzulică, cred că aceasta ar fi uh, situația ideală, dar uh, asta ar însemna că știm ce înseamnă rațional, asta ar însemna că datoria este restructurată și, uh, deși nu vor europenii să accepte acest lucru, trebuie să se facă acest lucru. Dacă putem să găsim un acord pe aceste două chestiuni, adică acord politic și restructurare, atunci da, se poate face ceva, dar atât femeiul și cât și creditorii europeni au blocat aceste măsuri. Mulțumesc, mult Zani, un minut suonato l'inno alla gioia per la festa dell'ue ma ieri am sărbătorit Ziua Uniunii Europene, dar dacă ne uităm la situația actuală, este ca un marș funevru. Parlamentul grec a aprobat al 11-lea pachet de uh, salvare. Toate măsurile de până acum au eșuat și există un studiu al lui Anders Bat de uh, acum câteva zile și doar uh, 9,6 miliarde din uh, miliardele acordate de Uniunea Europeană Greciei au ajuns la poporul grec, restul a mers la bănci și se avansează în continuare aceleași idei de uh, austeritate. Este o nebunie politică, dar și o crimă împotriva grecilor din partea unei UEF alimentare, privatizări sălbatice, distrugerea tuturor drepturilor sociale și 12 reforme a, sau chiar mai mult a sistemului de pensii. Dar nu e suficient. Eurogrupul a stabilit un mecanism de contingență cu reduceri ulterioare dacă nu se ating uh, țintele nu vor exista perspective pentru această țară dacă nu se eliberează de uh, moneda euro. Mulțumesc, domnul Vilimski, un minut și jumătate acum. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Doamnelor și domnilor, de câte ori s-a auzit deja în Parlamentul acesta că tocmai Parlamentul, eh, pachetul actual de asistență pentru Grecia va întoarce eh, parcursul crizei și va relansa economia. Și de câte ori am auzit reprezentanții și parlamentele statelor membre că banii pe care punem la dispoziție pentru greșea nu sunt bani aruncați pe geam, ci sunt bani folosiți util. Dar astăzi știm că cu fiecare program de asistență pentru Grecia situația se înrăutățește tot mai mult, tot mai mult și cu 193% din PIB datorie suverană, fiecare econom vă spune foarte clar că astfel de datorie nu se mai poate finanța și nici refinanța. Ă, deci vedem această față urâtă a situației economice în care se află ă, Grecia și Institutul European pentru Management și Tehnologie a publicat săptămâna trecută un studiu în care a arătat că 95% din banii ă, alocați Greciei cu titlul de asistență macroeconomică nu au ajuns la poporul elen. Deci 90% din bani au ajuns practic în buzunarele băncilor și bun, băncile au făcut încă de la bun început o politică murdară și au luat bani la zero rată dobândă din partea BCE și au uh, dat mai departe acești bani cu 15-20% uh, dobândă uh, fără să fi fost trași la răspundere. Da? Deci euro, Grecia nu se poate însătătoși și nu poate redeveni competitivă decât ieșind din Uniunea Europeană. Pentru că trebuie să iasă de sub tutela acestor pachete de asistență macroeconomică. Trebuie să oferim Greciei posibilitatea de a-și recâștiga viitorul. Mulțumesc. Mulțumesc, domnul Funtulis, un minut. Ia άλλη μια φορά είμαστε θεατές στο ίδιο θέατρο του Mulțumesc. Cu cât ne uităm mai mult la acest teatru absurd, cu atât uh, ne dăm seama de ce se întâmplă de fapt. Am uh, suferit de pe urma acestei politici de austeritate până acum și revenim acum la supremația Germaniei și guvernul Siriza a renunțat acum și la ultimele bucățele din Grecia. Trebuie să revenim în țara noastră și să evităm să fie complet distrusă din partea creditorilor și a partenerilor acestora. Povara fiscală a fost uh, sporită și s-au luat și alte măsuri de austeritate, însă banii care ne-au fost acordați nu au ajuns în buzunarele grecilor, ci la diferite bănci europene. Mai puțin de 5% din acești bani s-au regăsit în bugetul nostru, tot restul a mers către bănci, asta după 5-6 ani de programe de reforme. Și iată că am putut constata și în Handelsblatt că o mare parte din aceste fonduri au ajuns doar la bănci. Avem din ce în ce mai multe datorii între timp, asta și în uh, <clears throat> momentul în care se mai negocia programul. Mulțumesc. că Acum are cuvântul doamna Groste. Mersi, madame la președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Se pare că suntem pe calea cea bună. Ar fi trebuit să Așteptăm uh, mult uh, ca să se adopte reformele în Grecia. A trebuit să așteptăm sosirea lui uh, Tsipras. E păcat că am pierdut atât de mult timp, pentru că ne amintim că în timpul guvernului Samaras deja să creșterea economică în Grecia. Astăzi trebuie să ne bucurăm de cele câteva progrese concrete care s-au făcut, însă trebuie să precizăm că primii artizani ai acestui ale acestor progrese sunt cetățenii greci, care au dat dovadă de foarte mult curaj. Ei uh, au uh, acceptat să facă eforturi deosebite, fără să vadă direct beneficii. Ei acum traversează o perioadă foarte dificilă. Ei sunt primii care sunt în primele linii, primele rânduri și uh, au trebuit să, să fie supuși uh, la politici foarte dure și uh, să, se, să accepte ca orice reformă să fie refuzată. Uh, Uh, prea mult se bucură încă de privilegii nemeritate și alții suferă prea mult. Uh, guvernul elen trebuie să fie foarte conștient de faptul că flexibilitatea europeană este condiționată de uh, progresul real al reformelor. Mă bucur că grupul, Eurogrupul a început să discute o anumită restructurare a datoriei, pentru că datorar, îndatorarea Greciei ajunge la 180% din PIB. Uh, chiar dacă um, se fac eforturi foarte mari ca să se însănătoșească economia Greciei, fără solidaritatea europeană, chiar dacă este critic, criticată de mulți, Grecia ar fi acum într-o criză și mai gravă. Uh, Mulțumesc, doamna Crostet. Aveți un cartonaș albastru din partea domnului Epidideos. Îl acceptați? Okay, Mr. Epidideos. Domnule Epidideos, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult. În intervenție ați făcut trimitere la progresele înregistrate de Grecia în timpul guvernării Samaras. Sunteți conștientă de faptul că el Uh, a, are responsabilitatea situației economice tragice din această țară, pentru că uh, el a fost cel care a violat tradițiile democratice uh, aruncând în închisoare pe uh, uh, președintele partidului nostru și membrii ai partidului nostru. Deci acesta este Samaras despre care vorbiți. Tot ce pot să constat este că, că în timpul guvernării Samaras a observat deja o creștere economică în uh, Grecia. Și mă amintesc că am vorbit despre asta și că spuneam că în Franța uh, creșterea economică procentual era mai mică. Dar, uh, bineînțeles că uh, într-o perioadă de criză uh, responsabilitatea este partajată, dar creșterea economică a fost ceva pozitiv și îmi pare rău că de atunci s-a pierdut timpul. Mulțumesc, domnul Boman, pentru un minut și jumătate. Stimate colegi, stimați colegi, dacă ne gândim la activitatea Eurogrupului, cred că încet, încet Um, se ajunge la o atitudine mai rezonabilă în consultările miniștrilor de finanțe. Domnule comisar Moscovici, vă mulțumesc dumneavoastră și colaboratorilor dumneavoastră pentru contribuția pe care ați avut-o. Această activitate trebuie să fie continuată pentru că uh, avem nevoie până la sfârșitul lui mai de rezultate. Șomajul este în continuare foarte ridicat a existat o prăbușire economică de la criza financiară din 2008-2010. Este nevoie de locuri de muncă pentru uh, oamenii din Grecia. Stimate colegi, stimați colegi din uh, grupul PPE, am ascultat trei uh, vorbitori, personalități proeminente din uh, partea uh, partidelor populare. Uh, cred că nici dumneavoastră nu credeți ceea ce spuneți că uh, în timpul actualei guvernări totul este greșit. V-aș ruga să faceți o listă a reformelor pe care domnul Samaras le-a aplicat, pentru că dacă nu, mi se pare că nu aveți argumente. Cred că el este nevoie de o perspectivă economică nu doar pentru Grecia, ci pentru întreaga Europa. Trebuie să fie valorificate competențele oamenilor din uh, sudul Europei. Trebuie să existe o uh, împărțire uh, onestă a sarcinilor în Uniunea Europeană și din acest punct de vedere. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc, domnul Stavachi, pentru un minut. Frau Präsidentin, Stimată doamnă președintă, domnul Pitela uh, spunea că uh, are impresia că uh, se uită la un film. Da, și într-adevăr și la un moment dat parcă filmul se rupe pentru că aceleași scene se repetă. Acesta este sentimentul pe care l-am, sunt lucruri pe care le-am auzit atât de frecvent în acest Parlament. Eh, când domnul Moscovici spune eh, că Grecia trebuie să îndeplinească o serie întreagă de eh, sarcini pentru ca acum să apară creșterea economică și competitivitatea, nu din păcate nu se realizează aceste deziderate. Economia Greciei este necompetitivă. Priviți la statistici. De ce în Germania uh, rata șomajului a scăzut de la 10% la 5% și în schimb în sudul zonei euro șomajul a crescut de la 10% la 15% pentru că euro uh, este o monedă falsă Um, și uh, acest Parlament nu rezolvă această problemă. Uh, euro este tratat ca o zeitate uh, care trebuie să fie cultivată. Mulțumesc următorul vorbitor, domnul Torvald, un minut. Mulțumesc, domnul președinte. Cred că ar trebui să primim lucrurile mai um, amplu. În anii 50, anii 60, dacă ne aruncăm ochii înapoi către istorie, tendința generală în Europa era că se făceau uh, estimări de... se făceau căci de 5-6%. Asta s-a schimbat în anii 70. Și lucrurile s-au schimbat și mai mult după um, extinderea din anii 90. Avem nevoie de o politică de coeziune nouă. Dar pentru asta avem nevoie de un buget care să facă față acestor provocări. Degeaba vorbim aici despre cine ce-a greșit. Fiindcă niciunul dintre noi, niciun politician de aici sau de altundeva nu poate spune că n-a greșit niciodată. Cu toți avem ceva să ne reproșăm. Deci haideți să nu mai arătăm cu degetul unii la alții, ci să încercăm să obținem un buget nou și să rezolvăm problemele țărilor din Europa care, care sunt în primejde. Vă mulțumesc! Mulțumesc, doamna Sakorova. Un minut. Mulțumesc. Mă bucur foarte mult că majoritatea este de acord că s-au făcut crime împotriva poporului grec. Uh, dar um, evoluțiile de ieri au confirmat încă o dată că există o putere dominantă în Europa care nu ține cont de democrație, drepturile omului și care impune rigor și chin. Și există un prim-ministru care aplică această politică și care spune că o alternativă radicală este o iluzie. Există și o putere în Europa care, uh, nu, care se gândește la justiția socială și uh, care nu a cedat în fața șantajului și care a refuzat să salveze băncile. Există două păreri, una care ține cont de, de obidirea societății elene și cealaltă care dorește progresarea acestei. Există două realități Vorbitoarea este întreruptă. Doamna Jolie, doamna președinte, doamna comisar, se spunea Handelsblad că 95% din ajutorul pentru Grecia s-a dus la creditori, la băncile europene. În Grecia plătește foarte scump accesul la cei 5% care îi mai rămân. Măsurile de austeritate pe care <clears throat> le-a propus guvernul Tsipras trebuie să aibă drept contrapartidă o reexaminare a datoriei elene. Ieri Eurogrupul a deschis discuția cu timiditate, dar mai degrabă se tărăcăne <clears throat> ideea reprofilării datorii. E trimisă spre sfârșitul programului actual, care e până în 2018. Dar cum poate să proiecteze o astfel de economie să investească în viitor în astfel de condiții? Lipsa unor decizii <clears throat> generează agonie economică și socială în 2018, atunci când economia elenă va fi suferită efectele noilor planuri de austeritate, reprofilarea nu va mai fi decât o amintire, o reducere cu atât mai importantă cu cât se va fi persistat în uh, eroare, deci va fi necesară. Poporul elen va suferi și mai mult și creditorii nu își vor primi datorile. Domnule comisar, de ce să se <clears throat> continue pe aceeași cale? Președinte, mulțumesc. Doamna von Stork acum. She's not here. Nu e aia în sală. Atunci, domnul Filipo, un minut și jumătate. Miercurea trecută, Andres Blan, mare ziar din Germania, a recunoscut ce spun specialiștii serios de mult timp și anume, și a zisul ajutor pentru Grecia nu s-a dus la poporul elen la greci, ci s-a dus la bănci mai puțin de 5% din sumele vărsate de noi toți <clears throat> fost cu adevărat injectate în economia elenă. <clears throat> Prețul acestei părți infime a fost pentru poporul elen o negare totală a democrației și această violență socială considerabilă. Din 2010, în timp ce femei prevedea un faliment al Greciei, dumneavoastră Comisia Europeană în special ați creat un fel de sistem Ponzi, piramidal, ați ales să salvați băncile și nu popoarele, ca să ramburseze datoria statulele, n-a făcut decât să se împrumute tot mai mult și mai mult. Ați hotărât să pedepsiți cu o violență și hotărâre auzită <clears throat> pe greci atunci când au încercat să aleagă o altă cale democratică, alegându-l pe domnul Tsipras, și apoi votând cu un nu acum mai puțin de un an la referendumul privind planul de ajutor. L-ați supus pe domnul Tsipras, care n-a avut curajul să vă reziste și n-a avut curajul să aleagă calea sfârșitului euro pentru țara lui. Astăzi BCE continuă în fiecare zi șantajul uh, cu lichiditate. Aveți toată, a spus responsabilitatea situației pe popor elen când de fapt alegerea care a fost făcută e de vină. <clears throat> Ieri a uh, sărbătorit așa zi și părinți fondatori ai proiectului european. Eu sper că această mascaradă europeistă nu va mai sărbători și la anul și că în fine vom putea asculta ce au de spus popoarele pentru a coopera între națiuni libere și suverane, singura care poate să funcționeze. Mulțumesc. Președinte, mulțumim. Acum, domnul Mureșa, un minut și jumătate. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, stimate doamnă Președinte, stimate domnule comisar colegi, să ne gândim uh, care sunt măsurile pe care acest guvern le-a luat în momentul în care a venit la guvernare. Uh, a existat un proiect de creștere economică uh, și până la urmă toate aceste proiecte au fost lăsate la o parte de către cei care sunt la putere acum. Eu cred că Trebuie operate reforme. Doar în felul acesta și printr-o administrație publică eficientă se va putea acționa în favoarea cetățenilor. Piețele, mun, piața muncii trebuie să fie flexibilă, să se creeze locuri de muncă. Educația trebuie să răspundă la necesitățile pieței și întreprinderile trebuie să fie privatizate și administrate corect. Toate acestea vor duce la competitivitate, la investiții și la noi locuri de muncă. Am văzut în Portugalia, în Irlanda, în Cipru, în Spania că doar dacă um, reformele uh, sunt aplicate, uh, pachetul financiar uh, salvator poate să funcționeze. Deci nu putem sigur să acționăm doar prin împrumuturi, pentru că în felul acesta nu poate spori încrederea investitorilor. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc, doamna un Mulțumesc, doamnă președinte, domnule comisar. În ceea ce privește situația din Grecia și uh, tot ce s-a spus, uh, cred că din reuniunea Eurogrupului putem înțelege că uh, eforturile guvernului Elen în ceea ce privește reformele bugetare trebuie salutate. Iar Legea, legile privind pensiile și impozitul pe venit reprezintă 3 miliarde de economii anual, precum și angajamentele lui Tsipras în cadrul uh, acordului de, de vara trecută. Acestea au fost menținute și credibilitatea sa politică pe lângă instituții nu poate fi pusă sub semnul întrebării, ci trebuie salutată și încurajată. În al doilea rând, Datoria Elena, în ceea ce privește datoria Elena, bunul simț uh, are câștig de cauză. Și aici uh, trebuie să ținem cont de o promisiune pe care am făcut-o grecilor din uh, vara 2012 și renoită vara trecută. În ciuda progresului, motivele de optimism trebuie să fie justificate de acte lucide și acolo vom măsura Uh, miza pe 24 mai pentru ca măsurile de reamenajare a datoriei uh, elene să fie puse în vigoare și pentru ca asigurările și piețele să uh, o ia din nou pe calea, pe drumul de pe termen lung și pentru ca Grecia să fie din nou pusă pe picioare și odată cu ea întreaga zonă euro. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnul Mono, un minut. În ciuda formidabilului nostru acord european din august 2015, în Grecia nu s-a rezolvat nimic. După cum a denunțat frontul, frontul Național Euro, austeritatea pe care Troica o impune Grecia nu poate decât să subredească statul și rambursarea datorii imposibile. Nu vreți să recunoașteți că zona euro în întregime e în agonie și că Grecia nu e decât un simptom al cancerului monedei unice. Pentru patios, datorie e datorie. În consecință, o ușurare parțial ar fi responsabilă, pentru că ar însemna că e un faliment uh, parțial care ar uh, da foc butoiului cu pulbere european. E nevoie de un moratoriu asupra datoriei cu o reșelonare a duratei și dobânzilor pentru a permite o, o nou început Grecia. Dar pentru a asuma angajamentele financiare, Grecia trebuie să beneficieze de trei condiții fundamentale. Suveranitatea monetară ieșind din zona euro pentru a monetiza parțial datoria mulțumită proprii bănci naționale. 2 soluționarea 62 de milioane de uh, care, de război din partea Germaniei și trei oprirea planului migratoriu de pe urma căruia suferă Grecia. Am evita o crimă economică și umanitară în leagănul democrației. Președinte, mulțumesc. Domnul Chirță, un minut și jumătate. Mulțumesc, doamnă președinte, În Grecia avem evoluții pozitive în economie, dar și unele efecte negative. Uh, guvernul Tsipras a renunțat la a se opune deciziilor Eurogrupului și uh, poate că în felul acesta se poate evita o nouă criză, dar avem și vești proaste. Pentru că Tsipras Varoufakis în 2015 acest uh, Um, axă uh, a dus la efecte negative, iar uh, guvernul Sirița um, a uh, înființat impozite atât de mari pentru economia privată și pentru gospodării, încât efectele sunt negative de asemenea, evaluările Fondului Monetar Internațional au dus la aplicarea unui uh, mecanism uh, până în anul 2018 și prin luarea de măsuri care urmează să fie aplicate până în 2018, um, care să ducă la rezultate economice. Dacă nu vor fi luate în serios însă aceste măsuri, atunci uh, eficiența economică va fi mai mică și vor exista riscuri mari, costuri foarte mari, Um, acestui uh, partid uh, de stânga populist. Au fost uh, formulate multe critici la adresa acestui memorandum și uh, Uh, costurile au fost mai mari de 1,5 miliarde de euro. Totuși, guvernul uh, Tsipras a luat măsuri care până la urmă au fost și mai costisitoare. Cred că asta vorbește de la sine și cred că va fi un învățământ și pentru cetățenii europeni. Mulțumesc foarte mult, doamna Caeli, un minut. Mulțumesc, uh, dragi colegi. Poporul grec uh, suferă din ce în ce mai mult, iar uh, majorările fiscale și reducerile pensiilor îi uh, afectează din ce în ce mai mult, iar uh, alții se bucură, fiindcă asta pentru ei dă un cec în alb troicăi. Uneori se dă dovadă de ipocrizie. Astăzi uh, a fost, nu mai există niciun motiv pentru dragonul femeii fiindcă s-a acceptat un acord care afectează pe cei mai slabi cetățeni. Doar politica Germaniei este, este acceptată și reducerea datoriei este amânată, iar până la urmă proprietățile, și, proprietățile grecilor vor fi vândute fondurilor străine. De ce sărbătorește guvernul. Nu ar trebui în, acest, în, în această situație, nu ar trebui să vorbim despre solidaritate dacă nu ne pasă de cetățeni. Mulțumesc. Domnul Tang, un minut. Mulțumesc, doamnă președinte. Ieri, când a ajuns Eurogrup, domnul Șeble a spus că Grecia a luat hotărâri proaste și, prin urmare, va trebui să sufere. Pe măsură ce Grecia se, se apropie de obiectiv, obiectivul se îndepărtează. Grecia a făcut ajustări bugetare enorme care erau necesare. Toate acestea, obiectivul a fost uh, deplasat. Anul trecut a existat un excedent de 3,5%. După deciziile proastele Greciei, am putea eventual discuta și despre exigențele nerealiste ale țărilor din Uniunea Europeană. Christine Lagarde a spus că 3,5% nu e realist. Femeia a recunoscut că în 2010 ar fi trebuit să se facă o <clears throat> reducere a datoriei. A venit momentul ca țările din Uniunea Europeană să privească cu un ochi critic ce au făcut și ce au cerut. Mm, Vina și sancțiunile despre care a vorbit domnul Schäuble nu mai sunt de actualitate, va trebui să tragă unele învățăminte după aceste greșeli. Trebuie neapărat să ajutăm Grecia să se pună din nou pe picior. Mulțumim, domnul Kirkos, un minut. Mulțumesc. Ședința de ieri a Eurogrupului a demonstrat că instituțiile europene și guvernul grec conlucrează neobosit. Am avut o criză de șase ani, multe decizii uh, tip memorandum, dar uh, uh, se vorbește despre anumite cifre, despre măsuri care trebuie să fie transpuse în practică de mâine, Povara o duc însă cetățenii. De ce se întâmplă asta? De ce uh, nu uh, vedem decât cifrele și nu vedem și oamenii? Pentru că uh, reformele sunt poate mai greu de realizat de către statul grec nu eh, se va putea ajunge la soluții dacă eh, măsurile nu vor fi adecvate, dacă nu va putea să fie modernizat sectorul economic, dar dacă nu se va lucra și în alte domenii, în justiție, în alte domenii. Problemele legate de combustibil trebuie să fie eh, reglementate. S-au făcut multe promisiuni, dar prea puțin s-a realizat. Mulțumesc, domnul Fernandez, un minut. doamnă Președinte. în primul rând aș dori să i mulțumesc domnului moscovici pentru activitatea sa din ultimul an. În primăvara trecută a avut loc un referendum în ultima clipă, în, puțin înainte de a ajunge la un acord Probabil că am uh, irosit un an, acum avem un acord uh, rezonabil, chiar dacă unii uh, pun sub semnul întrebării, cum ar fi la Kylie. Da, sigur, guvernul Siriza nu este neapărat de încredere, dar acordul este bun. Reformele trebuie să fie bine țintite. Și sunt necesare pentru creștere, mai ales în sectorul transportului. Avem nevoie de reforme care să ducă la creștere. Și așa cum a spus domnul Tang, trebuie să ne ocupăm și de chestiunea datoriei. Asta se regăsește în acord, dar nu mai putem amâna lucrurile. Nu, se mai, nu mai putem să permitem ca grecii să sufere în continuare și să își piardă nădejdea în viitor și încrederea în Europa. Mulțumesc. Domnul Mavrides. It's work. Funcționează. Mulțumesc, doamnă președinte. Domnule Moscovici, astăzi s-a vorbit foarte mult despre trecut, prea puțin despre prezent și viitor. Chestiunea e foarte simplă. <clears throat> Am căzut de acord cu privire la o de parcurs care chiar cu oarecare întârziere merge în direcția cea bună, spre creștere. Doilea lucru pe care îl avem în fața noastră este că, în ciuda erorilor comise, s-au pus în aplicare și reforme serioase. Întrebarea că se pune una simplă, e o întrebare pe care trebuie să ne punem cu toții. Vrem și putem să ajutăm poporele în care au făcut sacrificii și suferă ca membrul acestei familii? Vom ajuta poporele în care deschide brațele față de cei oprimați în perioada în care unele state membre ridică ziduri. În ce privește datoria, aș răspunde cât mai simplu fără o ușurare a datoriei pentru a permite <clears throat> acestei datorii să devină viabilă, fără creștere, fără investiții, nu se va putea soluționa. Investiții într-o economie cu o datorie scăpată de sub control nu se pot face. Ce privește femeiul care cere mai puțină austeritate, dar măsuri preventive de austeritate, nu reușesc să înțeleg logica. Mulțumesc. Cu aceasta se încheia dezbaterea cu reprezentanții grupurilor politice. Acum trecem la intervențiile spontane. Mai întâi, doamna Spirachi. Mulțumesc, doamnă președinte. Domnule comisar Moscovici, dumneavoastră în uh, Eurogrup Ați uh, anunțat deciziile privind uh, datorile din 2012, ați stabilit măsuri noi și câteva corecții care să aducă o valoare adăugată. Dar acest acord uh, există deja de patru ani. Abia în 2015 am văzut că au fost încasați 9 miliarde de euro din buzunarele grecilor. Dumneavoastră, în calitate de creditor, aveți o răspundere uh, pentru că majorarea uh, impozitelor până la urmă uh, duce la evaziune fiscală. Este un cerc vicios. Ar fi nevoie de un alt tip de guvernare care să aplice măsurile structurale mai repede. Nu trebuie să discutăm mereu problema Greciei ca și când Grecia ar fi un uh, actor principal în zona euro trebuie mai degrabă ca toți să își țină promisiunile și unele au fost făcute încă acum patru ani. Mulțumesc foarte mult! Euh, este urgent să terminăm cu abordarea exclusiv contabilă și să oferim perspective Greciei și mai ales poporului grec. Trebuie să mergem pe, în două direcții în același timp, da. E nevoie de reforme pe fond, uh, statului, administrația, justiției, știm foarte bine, sănătate și așa mai departe. Dar, dacă s-ar fi făcut reformele uh, înaintea lui Tsipras, nu s-ar mai fi întâmplat asta acum. Bun, asta în primul rând și în al doilea rând, da. Trebuie să restructurăm, să reșalunăm datoria. Da, trebuie să o reorientăm. Avem Uh, nevoie să oferim asistență financiară care să se îndrepte către proiecte constructive de dezvoltare. Grecia trebuie să-și reconstruiască agricultura, industria și așa mai departe și să deschidă noi căi, mai ales în ceea ce privește regenerabilele. Și acum, în încheiere, vreau să vă spun un lucru. Decât să arătăm uh, cu degetul Grecia și grecii și să spunem că nu fac suficient, că nu-i destul de bine și așa mai departe, haideți să fim mai degrabă alături de ei și Uh, să le ajutăm uh, să acționeze și să-și clădească un viitor. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Domnul Nachis. Este Andrulakis? E domnul Andrulakis. Καλό σημάδι, ο λευκός καπνός από το Eurogroup, αλλά... Mulțumesc, doamnă președinte. Am văzut uh, fumul alb de la Eurogrup, dar fum negru pentru poporul elen. Mai multe impozite, mai puține beneficii pentru Grecia, nicio reducere a șomajului, nimic altceva din ce solicită poporul elen, mai ales tinerii, vor plăti mai multe impozite pentru pensii mai mici. Și toate acestea din cauza creditorilor și a guvernului elen. Vrem <clears throat> zile mai bune, o nouă viziune necesară tot mai mulți europeni doresc asta și tot mai mulți europeni se întreabă dacă oare conducătorii lor europeni dispun de viziunea sau nu. În fine, dacă dumneavoastră considerați că politica de austeritate și noile programe sunt soluția, atunci să votăm în Parlamentul European pentru ca programul pentru Grecia să fie diferit, pentru că altfel toate nu reprezintă. Mulțumesc foarte mult venind din Irlanda am uh, toată simpatia pentru poporul grec. Ei suferă, dar și noi suferim. Auzim uh, aceleași argumente, datoria e prea mare, există probleme în zona euro, au fost susținute mai mult băncile, dar uh, trebuie să ne gândim până la urmă că în Irlanda populația a făcut sacrificii și printr-o guvernare corectă am reușit să rezolvăm problemele. Sper că vom putea spune și despre Grecia peste câțiva ani același lucru. Ultima dată când a fost premierul aici am avut o atitudine foarte critică la adresa lui, am spus renunțe la uh, populism și uh, recunosc că s-a schimbat și este nevoie de un om puternic pentru a-și schimba atitudinea Eh, să ne gândim de asemenea că eh, până la urmă a decis și să eh, schimbe pe ministrul finanțelor Varoufakis. Cred că noi trebuie să facem tot ce se poate pentru a fi flexibil în relația cu guvernul grec, astfel încât să poată să implementeze reformele și să se bucure până la urmă de o creștere economică, așa cum ne bucurăm noi în Irlanda astăzi. Mulțumesc, domnul Caputo. Grazie, președinte. Forse il caso di Mulțumesc, domnule președinte. Uniunea Europeană a făcut unele greșeli în ceea ce privește pachetul de austeritate și poate ar trebui să se spună că uh, ce s-a cerut poporului grec a fost uh, prea mult și măsurile adoptate nu au fost suficiente pentru a relansa economia elenă. Concluziile Eurogrupului ne arată că nu sunt gata să schimbe strategia să-mi propun uh, așa alte măsuri restrictive și sisteme ale conting- de contingente care vor duce la noi reduceri ale cheltuielilor dacă nu sunt atinse obiectivele bugetare înscrise în program. Mai ales 3,5% din PIB, acest obiectiv. Grecia a făcut reforme importante în ceea ce privește pensiile, iar Eurogrupul trebuie să recunoască aceste eforturi. Trebuie ca datoria Greciei să devină durabilă și să se țină cont de dobânzile anuale și să se prelungească uh, perioada uh, fără, uh, fără dobândă. Am fost o problemă cu interpretarea, dar să v-am uh, oprit. Doamna Ruhanen. Kiitos, arvoisa puhemies. Hm, mulțumesc, doamna președinte. Grecia e Grecia și asta nu o să se schimbe. Partidul meu, partidul uh, veritabililor, uh, partidul veritabililor finlandez s-a opus acestui program de ajutor pentru Grecia încă din 2010 și Eh, economiile contribuabililor francezi și germani eh, se irosesc acum în Grecia. Trebuie să recunoaștem că în 2010 partidul meu, veritabil de finlandez, a fost minoritar atunci când am exprimat <clears throat> în acest sens. Vrem să se respecte aceleași reguli de către toți, iar acum ni se spune că sunt reforme în curs de derulare în Grecia, dar că lucruri care nu s-au făcut cum ar fi trebuit – eu cred că trebuie să se meargă la fața locului să vedem ce se întâmplă în realitate. Grecia trebuie să respecte programul de ajustare înainte de a ne putea gândi la împrumuturi, la rata dobânzii. Sau ar fi mai bine chiar ca Grecia să iasă din zona euro pentru a putea să-și rezolve problemele singură și să îmbunătățească situația cetățenilor care sunt săraci și acum Domnul Crisogonos, ultimul vorbitor. În ședința Eurogrupului eh, s-a luat o decizie eh, datoria publică uh, până la urmă depășește uh, puterea de supraviețuire a măsurilor uh, pe termen mediu și pe termen lung. Toată lumea trebuie să înțeleagă acest lucru. Nici Grecia, dar nici vreo altă țară din af- în afara Europei nu vor putea să uh, facă față uh, unei datorii atât de uh, mari uh, care uh, până la urmă uh, va putea să fie uh, rambursată în multe decenii. Însă, sigur că uh, Uh, trebuie să se găsească o uh, soluție pentru ca această povară a datoriilor să fie ușurată și uh, schimbările structurale să poată fi aplicate, să fie viabile. Mulțumesc, s-a încheiat procedura intervențiilor spontane aici și dau cuvântul domnului comisar Moscovici. Mulțumesc foarte mult, vă mulțumesc tuturor celor care ați luat cuvântul în această dezbatere o dezbatere rodnică și foarte folositoare. Bineînțeles, e foarte greu să vă răspund la punctele de vedere exprimate, fiindcă au fost foarte diverse. Și, bineînțeles, sunt de acord, s-au făcut greșeli. Și trebuie să, și sigur, ne asumăm responsabilitatea. S-au scurs 5 uh, ani de criză și se constată tot soiul de Um, nereguli. Acum uh, eu pot privi lucrurile de la oricare distanță, nu numai uh, după un an jumate de, de mandat, dar um, și de pe vremea când eram uh, ca ministru de finanțe al țării mele, membru al Eurogrupului. Deci de patru ani particip la aceste discuții și vă asigur că Uh, sunt partajate aceste răspunderi. S-au făcut uh, erori peste tot și la nivelul uh, guvernului Elen. Iar acum ne aflăm într-un moment de decisiv, unde trebuie să exprimăm un consens în ceea ce privește nevoia de a da dovadă de solidaritate față de Grecia uh, și de a nu precupeți niciun efort. Vreau să vă spun că nu spunem noi aici uh, dacă grecii doresc să rămână sau nu în zona euro. Ei sunt cei care aleg acest lucru. Și se arată că ei doresc acest lucru prin tot ce se întâmplă. Și uh, că aceasta este o ambiție de durată. Iar uh, convingerea mea și a tuturor membrilor Eurogrupului și este vorba despre membrii ai tuturor grupurilor politice de aici, este vorba de persoane care aparțin spectru, întregului spectrul politic, dar toată lumea este de acord că am, am ajuns la o etapă foarte importantă unde un program de reforme puternice a fost pus în mișcare și acum trebuie să fie acceptată toată lumea și trebuie să fie baza unei întoarcerea creșterii economice și a încrederii în Grecia, cu investițiile care, care sunt aferente, de care are nevoie poporul grec care a trecut prin această criză și îi datorăm poporului elen acest consens. Nu vorbesc aici de o autoritate politică, chiar dacă vreau să vă spun că am lucrat cu toții, cu autoritățile și am colaborat cu acestea pentru a, pentru a pune în aplicare aceste reforme deloc ușoare. Dezbaterea aceasta ne dă idei foarte interesante, dar fiind uh, reuniunea Europei de pe 24 mai, și am luat notă de observațiile făcute aici și de punctele ridicate. Bineînțeles, uh, dacă ne-am pune în locul unui guvern sau unei instituții, am putea să, să zicem că o luăm într-o direcție sau alta, dar vreau să vă spun că este prima dată când uh, toate aceste chestiuni sunt avute în vedere în comun. Reformele structurale, de pildă. Avem un pachet ambițios. După aceea avem uh, un mecanism de contingență care uh, permit, uh, permite protecția împotriva unor uh, situații neașteptate. Și pentru prima dată din noiembrie 2012 și tocmai pentru că avem un pachet de reforme pe masa discuțiilor care se solid și credibil, putem să discutăm despre datoria Elena. Și vom face acest lucru și vrem să facem acest lucru. Deci, ieri s-a trecut într-o etapă foarte importantă și sper că pe 24 mai vom ajunge la un acord covârșitor, cel puțin în ceea ce privește primele două blocuri și dacă se poate asupra întregului pachet. Um, am, am ascultat pe cei care, din, provenind din mai multe țări, au avut experiența uh, Uh, programelor uh, de austeritate și doreau, și doreau ca și Grecia să aibă o situație încununată de succes și vreau să vă spun că în ultimii patru ani și îmi doresc același lucru. Am avut a, a, peste 80 de reuniuni la Eurogrup și îmi doresc că la un moment dat să putem spune gata, s-a terminat cu programul de austeritate pentru Grecia, a ieșit Grecia din program, Grecia este o țară normală, au reușit reformele, a, re, a redobândit creșterea economică și uh, indiferent care este culoarea noastră politică, cred că cu toți împărtășim această dorință. Cu toții ne dorim același lucru și, și eu, la fel ca dumneavoastră. Vă mulțumesc foarte mult pentru această dezbatere. Vă mulțumesc, domnule comisar Moscovici.